Doamnă președinte, mai scurt de 5 minute. Stimați deputați, vreau să vă mulțumesc tuturor pentru șansa de a-mi prezenta viziunea asupra portofoliului nostru. Sper că am exprimat clar care sunt prioritățile mele pentru următorii cinci ani. În seara aceasta am avut o discuție francă și deschisă. Așa și trebuie să fie. Aceasta este democrația în acțiune. Și așa vreau să continue relația noastră. Am spus la începutul audierii că aș fi foarte onorat să slujesc cauza europeană și foarte onorat să slujesc această comisie. Trei ore, 45 de întrebări au trecut și nu m-am răzgândit. Sunt și mai convins că putem împreună să facem lucruri mari, dacă lucrăm în parteneriat. Parlamentul acesta a susținut foarte mult unele dintre cele mai bune lucruri dintre cele pe care le face Europa astăzi. Erasmus Plus, Europa Creatoare, Institutul European al Inovației și Tehnologiei, primul buget european pentru sport și vreau să vă mulțumesc tuturor pentru acest sprijin, pentru că unele dintre proiectele noastre au avut dificultăți, iar Parlamentul a conlucrat cu Comisia ca să ne asigurăm că avem bugetele potrivite pentru programele potrivite. Dacă voi fi confirmat în calitate de comisar al dumneavoastră, vă asigur că acest spirit de cooperare va continua din prima zi. Va fi o prioritate pentru mine să vin cu prima ocazie la comisia dumneavoastră ca să putem continua conversația începută astăzi. Și sper că discuția noastră va fi simplă și onestă, așa cum a fost și astăzi. Mulțumesc foarte mult! eu Aș dori acum să mulțumesc tuturor deputaților pentru întrebările pe care le-au pus, colegii de la CULT, colegii de la ITRE și de la PETI și domnului Navracici pentru răspunsurile dumnealui și vreau să vă spun și că atmosfera pe care am văzut-o în această audiere, am văzut că există respect reciproc în lăsând la o parte anumite aspecte, poate, care fac excepție de la această adun. Dar aceasta este parte din jocul democratic, fără iluzii și în același timp plin de respect. Este foarte bine că am avut ocazia să putem să facem această evaluare și vreau să trag concluzia spunând, mai ales către coordonator și către vicepreședinți, că mâine dimineață ne întâlnim într-o întâlnire cu ușile închise pentru a evalua această audiere. Mulțumesc foarte mult uh, și secretariatul și mulțumesc și colegilor, uh, colegilor colegii, colegilor și mulțumesc și interpreților pentru că au lucrat la această audiere. Mulțumim și noi foarte mult pentru că prezența interpreților garantează multilingvismul în această instituție. Mulțumesc, la revedere! Mi pare, eu...